Chers collègues, je vous propose de commencer notre euh, réunion. Bună ziua, dragi colegi. Vom începe ședința noastră cu 10 minute întârziere și vreau să-mi cer uh, scuze în special față de interpreți. Aveți deja ordinul, ordinea de zi. Nu sunt cereri de modificare, așa că se consideră adoptați. Comunicări ale președintei. Am patru comunicări. În primul rând, vreau să vă spun în legătură cu conferința pentru realitatea tinerilor, despre care uh, s-a hotărât la Consiliul European, a avut loc uh, alaltă ieri la Paris și Parlamentul a fost reprezentat de președintele nostru, domnul Martin Schulz. Uh, care dorise să-l însoțesc. Așa că, în calitate de președintă a Comisiei de Ocupare, iată, am fost reprezentanți la acea conferință. A avut loc întâi o întâlnire a ministrilor ocupării și muncii și în cadrul acelei întâlniri am luat cuvântul pentru a menționa starea lucrărilor în comisia noastră. S-a vorbit despre o serie de, o serie de preocupări pe care le avem, în special de faptul că trebuie să țină cont de șomajul în rândul tinerilor, care uh, nu se poate rezolva doar printr-o mobilitate, că oricum mobilitatea trebuie să fie făcută pe bază de voluntariat și am reamintit de asemenea că pe baza experiențelor și a lucrărilor pe care le-am făcut până acum, știm foarte bine că pentru implementarea garanției pentru tineri și a unei inițiative în favoarea tinerilor, e nevoie pentru a avea succes să identificăm cele mai bune practici și aceste inițiative să se sprijine pe ele. Deci e vorba de o asociere a partenerilor sociali pentru implementarea acestor programe. Am arătat de asemenea că pe lângă aceste inițiative în favoarea ocupării tinerilor, există și alte elemente pentru creșterea economică, incluzând aici uh, țările de la periferie și o dezvoltare a parteneriatului, pentru ca tinerii să-și ia în propriile mâini destinul lor și să fie susținuți și aceasta, bineînțeles, că ne face să ajungem la Uniunea Bancară, pe de o parte, și pe de altă parte la toate elementele care favorizează antreprenoriatul, de exemplu, programele de microcredite sau um, formarea în spiritul antreprenorial. Am menționat și alte două elemente. În primul rând, că trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre ocuparea tinerilor de existența unor divergențe care sunt din ce în ce mai mari în zona euro decât în afara acesteia. Și în al doilea rând, i-am rugat pe miniștri ca de acum încolo fiecare <coughs> să se mobilizeze pe cont propriu pentru a prezenta propriul său program de lucru. Pentru că știți foarte bine, pentru a avea un program efectiv, avem nevoie de CFM, avem nevoie de adoptarea regulamentului asupra Fondului Social European și avem nevoie de asemenea ca statele membre să-și prezinte programul de lucru. Și, din păcate, până la momentul acesta, doar șase state membre au prezentat aceste programe la nivel național. E vorba de Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia. Iată de ce am menționat acolo cât de important mi se părea ca fiecare stat să-și mobilizeze eforturile pentru a redacta aceste programe de lucru. Și atunci când uh, am vizitat Grecia, ne-am întâlnit cu ministrul muncii și ocupării și atunci când l-am întrebat care este situația în legătură cu programul dumneavoastră de lucru pentru garanțiile pentru tineri și inițiativa pentru ocuparea tinerilor, cu surprindere mi s-a spus, iată, așteptăm să vedem ce se va întâmpla la summitul de la Paris. Deci, iată, am încercat să punem în sens invers acest mesaj. Summitul în sine, la care au participat 24 de șefi de state și guverne, de asemenea președintele Parlamentului European, care a intervenit pentru a arăta cât de importante sunt uh, prioritățile acestea pentru tineri și folosind o adevărată metaforă pentru a spune că generația părinților noștri a fost o generație care a făcut multe eforturi, însă eforturile care li se ceruseră, li se ceruseră în numele asigurării unui viitor și o mobilizare pentru a reconstrui țările respective pentru propriilor copii. Generației noastre, în schimb, i s-au cerut eforturi pentru a salva sistemul bancar. Și dacă se spune părinților că trebuie să facă eforturi pentru a-și salva uh, copiii, practic, pentru că aceștia să aibă niște locuri de muncă, este un lucru care este destul de ușor justificabil. S-au pus multe întrebări domnului Schulz pentru a vedea când va vota Parlamentul European cadrul financiar multianual, CFM-ul și s-a vorbit despre în principiu despre data de 20 noiembrie, deja deci la plenara de la Strasburg. Au intervenit uh, și șefi de state și guverne și intervenții deosebite au fost cele ale președintelui uh, Ricoleta, președintelui italian, care va fi și cel care va organiza următoarea conferință din aprilie 2014. Și, și aceasta mână mână oarecum cu Comisia Europeană, pentru că Comisia are de gând să organizeze o conferință la începutul lunii aprilie în legătură cu garanția pentru tine și felul în care statele membre vor implementa acest program, iar președintele italian va organiza la Roma, un pic mai târziu, o conferință tocmai pentru a mobiliza din nou eforturile, pentru că e vorba aici de trei etape, practic. La Berlin se hotărăsc principiile, la Paris se vorbește despre mijloacele necesare și la Roma, în sfârșit, în a treia etapă, se va vedea pentru prima oară ce s-a reușit și ce nu. Au intervenit și finlandezii, care au descris foarte bine mecanismul pe care l-au implementat, un adevărat model și sursă de idei pentru celelalte state membre. S-au tratat și alte două teme, directiva pentru lucrătorii detașați cu intervenția președintelui belgian și a, a domnului Dirupo, care afirma că, dincolo de problema șomajului în rândul tinerilor, există o altă probleme, cea a dumpingului și a calității locurilor de muncă, a condițiilor de muncă, în ceea ce privește locurile oferite tinerilor. Deci acestea trebuiau tratate în această directivă. Comisia a fost interpelată, domnul Barroso a trebuit să răspundă, arătând că, de fapt, mingea se afla pe terenul Consiliului și că o decizie se așteaptă la următoarea întâlnire EFSCO. Președintele Van Rompuy uh, a încheiat lucrările, arătând că dacă Consiliul EFSCO nu reușește să ajungă la un acord, atunci uh, Consiliul European va trata el însuși această temă. În încheiere, aș mai face două comentarii. A existat uh, o atitudine pozitivă pentru a avea o inițiativă comunitară și o abordare mai degrabă comunitară pentru aceste programe. Și asistând la acest summit, mi-am dat seama că ne-am putea însuși această temă de către statele membre, pentru că este în primul rând o temă de competența statelor membre. Iar domnul Van Rompuy era absolut de acord cu această propunere. Un al doilea comentariu, președintele Holland a reamintit că toate statele membre trebuie să-și prezinte programul de lucru, că e nevoie de un cadru calitativ înalt pentru a rezolva problema tinerilor și această inițiativă pentru cooperarea cu partenerii sociali și, în sfârșit, că e nevoie de o propunere de calitate în ceea ce privește inițiativa pentru tineri. Iată, deci, comentariile pe marginea acestui summit. O a doua comunicare pe care o am pentru dumneavoastră Vreau să vă spun că la următoarea întâlnire, 25-26 noiembrie, întâlnirea de pe 26 noiembrie după masă, va fi anulată, deci uh, puteți uh, elibera agenda dumneavoastră și să umpleți eventual cu alte evenimente. O a treia comunicare. În ceea ce privește interpretarea neutilizată, nu există nimic aici. Deci, procesul de supraveghere în acest sens s-a îmbunătățit foarte mult și vă mulțumesc pentru aceasta. Și acum vom trece la lucrările noastre, care, așa cum avem obiceiul, vor fi transmise prin intermediul intranetului. Al treilea punct de pe ordinea de zi, procesul verbal de la ultima ședință, el va fost înmânat. Dacă nu există obiecții până la sfârșitul ședinței, se consideră adoptat. Domnule Darden, ați avea ceva împotrivă dacă dezbatem punctul dumneavoastră după vot pentru a respecta ordinea de zi din punct de vedere al timpului? Vă mulțumesc, foarte bine. Trecem la punctul 6 și am să dau cuvântul domnului Sercas ca să ne spună care este starea actuală la acest dosar și care este rezultatul și pentru a avea, de fapt, un schimb de opinii în legătură cu negocierile cu Consiliu, respectiv la condițiile de intrare și ședere ale resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. Iată, ne aflăm la sfârșitul unui dosar foarte important pentru acest mandat și vreau să vă reamintesc că acesta a fost inițiat de domnul Conferati și eu și asistenta mea, Clara Martinez, n-am făcut decât să finalizăm lucrările la acest dosar. Un dosar la care s-a lucrat ani de zile la Consiliu, Comisie și Parlament și, bineînțeles, foarte multe persoane au lucrat și pe 23 octombrie s-au încheiat aceste negocieri cu un acord total între Parlament și Consiliu. Și Comisia a fost și ea de acord. dacă nu aveți interpretare, aș putea vorbi în franceză. Qu'est-ce que je fais Oui. Re... Repetimos, ¿eh? Como en las películas. Le decía que este... Da, o iau de la capăt atunci. Vă spuneam că ne aflăm la sfârșitul acestui dosar, un dosar care se termină în mod pozitiv și vreau să spun încă de la început că principalul responsabil și cel care merită laudele noastre a fost colegul Conferati, care a fost aici alături de noi foarte mult timp și eu și secretara mea, Clara Martinez, n-am făcut decât să uh, terminăm practic acest dosar pe 23 octombrie, când s-au încheiat negocierile cu un acord absolut între Consiliu și Parlament. Raportorii din umbră s-au întâlnit cu mine înainte și am ascultat și care au fost ultimele oferte ale Consiliului. O ofertă care a fost acceptată la întâlnirea Coreperului de pe 29 octombrie și acum va trebui să încheiem și noi procedura parlamentară, dând consimțământul nostru. Și v-aș sugera să facem acest lucru, pentru că, fără niciun fel de exagerare, cred că s-a răspuns practic la toate obiectivele noastre ale Comisiei de Ocupare. Aveam competență exclusivă în conformitate cu articolul 50 la două articole, în special la articolul 16 și la mai multe expun de motive și toate acestea într-o partajare a competențelor între noi și Comisia Libe. Pentru noi, trebuia să ne asigurăm că există un tratament uh, egal în ceea ce privește condițiile sociale și de muncă și astfel încât lucrătorii sezonieri să nu ajungă în, condiții, în țările de primire cu condiții de muncă mai proaste decât uh, cetățenii acelui stat membru. Deci, întotdeauna dorim ca toți cetățenii și lucrătorii naționali să fie tratați la fel, pentru a evita situații de exploatare și pentru a nu ajunge la o creștere a Uh, rasismului, a xenofobiei și așa mai departe în Uniunea Europeană. Și iată, acest obiectiv într-adevăr s-a îndeplinit pe deplin, atât din punctul de vedere a convențiilor colective, a dreptului muncii, cât și din punctul de vedere al asigurărilor sociale. Aș vrea să spun că a trebuit să facem uh, uh, să cedăm în fața Consiliului la trei puncte și anume că statele membre pot face derogare în ceea ce privește șomajul, protecția familiei și în ceea ce privește educația în chestiuni care nu sunt de ordin profesional, dar acestea cred că vor avea consecințe foarte mici pentru viața practică a acestor lucrători sezonieri, pentru că e vorba de contracte pe durată scurtă, șederi foarte scurte în aceste state și, într-adevăr, aceasta uh, nu duce la uh, aplicarea ajutoarelor pentru familii sau de șomaj. Deci cred că e vorba de o concesiune oarecum uh, simbolică, să zicem, și cu consecințe foarte mici pentru aceste persoane. Și există totuși acea clauză că statele membre pot aplica această derogare, dar nu e obligatoriu să o facă, pentru că în principiu trebuie tratament egal pentru toată lumea. Cred de aceea că mandatul nostru s-a îndeplinit, așa cum au spus și raportorii din umbră, și putem vota fără nicio problemă, fără nicio îndoială, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem absolut mulțumiți și cred că dacă adoptăm această directivă, facem un lucru bun, pentru că era o directivă care era separată de alte directive, și anume cele referitoare la intracorporate și la detașarea lucrătorilor. Și riscul pe care îl aveam era ca această directivă referitoare la intracorporate să nu contamineze practic ce se întâmpla în această directivă noastră. Și cum Directiva pentru detașarea lucrătorilor și cea referitoare la intracorporate, uh, nu știu dacă se vor termina cu bine. Dacă reușim măcar să avem directiva referitoare la lucrătorii sezonieri, măcar vom avea o directivă care să permită niște condiții demne și echitabile pentru acești lucrători. Pentru că e vorba de mii și mii de lucrători comunitari și extracomunitari care vor vedea că uh, drepturile lor vor fi respectate și vor fi tratați uh, cu demnitate. Vă mulțumesc. Des demandes d'intervention, Madame Isaya, Sari Isaya, et puis Monsieur Benanias, et puis alors euh, ah et euh, Madame Taïa Sovestre. Isaya, va lua cuvântul. Madam Chair, uh, I would like to also thank you. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Coferati și domnului Sercas pentru activitatea desfășurată și pentru modul în care ne-a ținut la curent privind negocierile cu Consiliu. Cu toții am uh, simțit că suntem uh, implicați uh, în acest proces și am, asta pentru că am primit informațiile imediat. Pe mine mă bucură rezultatul, fiindcă, așa cum uh, a spus domnul Sercas, uh, este vorba despre tratament egal și securitate socială care merg mână în mână cu munca. Excludem, deci, uh, alocațiile familiale, familiale alocat, demnitățile de șomaj în țările unde există sisteme de asigurări sociale bazate pe uh, rezidență. Aceste chestiuni ar pune probleme, iar după părerea mea, rezultatul este unul care, unul care ne putem declara mulțumiți cu toții. Acest rezultat ne permite să nu ne aflăm într-o situație în care un resortisan dintr-o țară terță să se bucure de condiții mai bune decât un resortisant european care lucrează într-o altă țară sau desfășoară muncă transfrontalieră. Iată de ce este foarte important să se mențină acest principiu. Încă o dată, mulțumesc pentru cooperare În unele țări s-ar putea să existe proceduri mai puțin birocratice la ora actuală. Și poate că plus valoarea adusă de aceste noi proceduri nu este înțeleasă cum trebuie, dar trebuie să avem regulamente minime. Iar dacă unele țări au deja un tratament mai favorabil, bineînțeles acesta poate fi menținut așa cum se întâmplă întotdeauna în ceea ce privește directive privind circulația resortisanților din țări terțe. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru cooperare. Mulțumesc și celorlalți raportori din umbră. Mulțumesc Jean-Luc Vinamias și Danuta Iesloviesca. Mulțumesc. Pe scurt, domnule președinte, vreau să ne felicit pentru că este un acord foarte bun și echilibrat. mulțumesc câtă efic eficacitate, eficiență. Mulțumesc, doamna Iasnovescă. Doamna Sloviesca. Mulțumesc. Eu am o poziție oarecum diferită. Această directivă, după mine, este una care, din potrivă, nu va duce la tratament egal al lucrătorilor sezonieri din Uniunea Europeană și a celor din afara acesteia. După părerea mea, articolul 12, acolo unde se vorbește despre despăgubire, nu știm despre ce despăgubire este vorba pe, pe pe ce principii se bazează oferirea acestor despăgubiri și de ce fonduri vorbim aici. Deci, lucrătorii sezonieri din statele membre ale Uniunii Europene se regăsesc într-o situație mai proastă, fiindcă ei nu primesc aceste despăgubiri. La punctul 14, iarăși, cu părerea mea, acesta este controversat, fiindcă ce se propune acolo este cazare, locuința adecvată și uh, decentă. În uh, directiva privind uh, lucrătorii sezonieri nu există această prevedere, deci există un dezechilibru. Cred că această propunere va deveni o povară administrativă și va uh, deveni un impediment în calea liberei circulații a um, lucrătorilor din afara Uniunii Europene și nu doresc să votez pentru această dispoziție. Um, merci, je vais donner la Mulțumesc. O să-i dau cuvântul lui Jean Lambert. Vă amintesc, doamna Iesloviesca, că articolul despre care vorbiți dumneavoastră este un articol unde nu avem noi competențe uh, de pline, fiindcă aici competențele noastre sunt uh, partajate cu Comisia Libe, deci ar fi mai bine să vorbiți cu domnul Claude Moraes de la Libe decât cu Alejandro Sercas. Dar uh, dau cuvântul doamnei uh, Lambert. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și eu vreau să manifest uh, acordul uh, în ceea ce privește rezultatul negocierilor, dar vreau să mă refer la Eh, chestiunea tratamentului egal. Trebuie să nu uităm că resortisanții, resortisanții europeni au unele posibilități în ceea ce privește schimbarea angajatorului și libertatea de circulație care nu se aplică resortisanților din țări terțe. Dar eh, am înțeles ce ați spus dumneavoastră că aceste două articole, articole la care s-a făcut referire acum eh, e vorba de sancțiunile împotriva angajatorilor și locuințele chiar uh, sunt de competența liberă, dar în momentul în care vedem cum, uh, cum sunt transpuse acestea la nivel național, poate că ar trebui să le spunem parlamentarilor naționali că dacă doresc să facă ceva bun pentru tratamentul legal, atunci aceste chestiuni ar trebui să eh, fie preluate și pentru resortisanții europeni, fiindcă demnitatea la locul de muncă trebuie să fie un principiu care să se aplice în mod general. Mulțumesc. Domnule raportor, doriți să luați cuvântul? Sí, solo agradecer, ya lo hice Mulțumesc, doream doar uh, să vă mulțumesc, da aș dori să le mulțumesc colegilor care au fost raportori din umbră. Aș dori să le mulțumesc pentru colaborarea și sprijinul pe care l-am primit din partea lor. Am, uh, am ascultat reciproc. A fost o experiență plăcută și le mulțumesc pentru aceasta. Aș dori de asemenea să-i spun doamnei Iaruviesca și acelora care Uh, se confruntă cu probleme în ceea ce privește articolele care vizează LIBE. În primul rând, nu ținea de competența noastră, ținea de competența altor comisii. Dar aș dori să vă reamintesc că e vorba de o activitate care s-a desfășurat uh, împreună cu LIBE, ambele comisii, cred că eram conștienți că trebuia să ajungem la un acord cât se poate de amplu pentru a putea intra în negocierile cu Consiliul. Evident, nimeni nu reușește să obțină 100% din ceea ce dorește în cadrul acestor negocieri. Cred că Partidul Popular, Verzi, GUE, chiar noi, am făcut concesii, dar în cele din urmă rezultatul la care s-a ajuns este un rezultat extrem de mulțumitor. Și, după cum spuneați și în cazul lucrătorilor detașați, cred că e un pas înainte în favoarea noastră. V-aș încuraja și aș încuraja-o pe doamna Iasloviesca să se alăture marelui consens uh, înspre care ne îndreptăm. Mulțumesc, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Vom vota imediat. Acum trecem la vot. Avem o oarecare întârziere, îmi cer scuze celor care sunt în sală. La punctul 7 votăm proiectul de uh, aviz al Comisiei privind fondul de ajustare la globalizare. Votăm, deci, electronic direct. Se deschide votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea. Să cart. Aveți cartelele de vot. Se închide votul. 29 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. European. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, cererea Nokia înaintată de Finlanda. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 29 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, o singură abținere. Se adoptă. Punctul 9. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, cererea companiei First Solar înaintată de Germania. Haideți să deschidem votul privind proiectul de aviz. A votat toată lumea, se închide votul. 28 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Trecem la punctul 10 condițiile de intrare și de ședere ale resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere, despre care ne-a vorbit Alejandro Sercas în ceea ce privește negocierile cu Consiliul. Se supune textul la vot, se deschide votul electronic. A votat toată lumea, se închide votul. 28 de voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la punctul 11. Este vorba despre votul privind proiectul de recomandare a colegei Ines Zuber privind autorizarea ratificării de către statele membre în interesul Uniunii Europene a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic. Este vorba despre Convenția numărul 189. Se supune proiectul de recomandare la vot, se deschide votul electronic. A votat toată lumea, se închide votul. 28 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Se supune la vot propunerea legislativă electronică. Se deschide votul. Se închide votul. 27 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamne raportor! Ajungem acum la punctul 12 este tot vorba de o convenție a Organizației Internaționale a Muncii. Colega Jutta Steinruck a fost raportor. Este vorba despre Convenția numărul 170, care autorizează ratificarea de către statele membre în interesul Uniunii Europene a Convenției din 1990 a Organizației Internaționale a Muncii privind siguranța utilizării produselor chimice la locul de muncă. Supunem la vot proiectul de recomandare. Se deschide votul electronic. închide votul. 29 de voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă, o abținere se adoptă. Acum, proiectul uh, de rezoluție legislativă, se deschide votul. Se închide votul. 29 de voturi pentru, 0 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule raportor! Am terminat cu voturile. Dau acum cuvântul la punctul 13. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Trecem acum la punctul domnului Darden, pe care l-am amânat. Este vorba de dezbaterea comună privind punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, care se referă la pachetul feroviar. Aici avem două texte. Primul privind modificarea regulamentului 1370 pe 2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și modificarea directivei 2012-34 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vă rugăm să ne prezentați amendamentele de compromis ale acestor două rapoarte. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint. În primul rând, vreau să vă reamintesc uh, care este abordarea proiectului de raport și amendamentelor care au fost înaintate. Este vorba despre faptul că eu doream uh, să nu liberalizăm orbește uh, și separând în mod strict structurile, fiindcă acest lucru nu va îmbunătăți calitatea, accesibilitatea și securitatea călătorilor, și că trebuie să ocrotim lucrătorii în caz de în caz de în care se, evoluează lucrurile și se fac concesii în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește amendamentele, dat fiind faptul că am fost pe aceeași lungime de undă cu colegul de la PP și în mare măsură cu amendamentele provenite de la Verzi, am propus unele compromisuri, acolo unde se putea, bineînțeles, pe baza amendamentelor care au fost înaintate. În ceea ce privește directiva, avem șase amendamente de compromis care au fost depuse și 15 la nivelul regulamentului. Am stabilit contacte cu cu membrii grupului până acum, iar rezultatul este că grupul își menține uh, poziția care diferă de cea pe care am expus eu mai devreme. Raportorii din umbră uh, vor lua cuvântul imediat. Nu cred că mă vor susține aici. Iar în ceea ce privește contactul pe care l-am stabilit, ă, verzii au solicitat niște modificări, trebuie să ă, mai ă, șlefuim lucrurile pe aici, pe acolo, pentru ca astăzi după amiază sau mâine să putem desăvârși aceste compromisuri. Vă mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Bac. și după aceea domnul Benin. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt, din punctul din nostru de vedere, în ceea ce privește introducerea și introducerea generală și uh, punctele de vedere prezentate de domnul Darden uh, sunt uh, opinii pe care le împărtășesc și eu. Dânsul este responsabil de două regulamente uh, și uh, suntem de acord cu compromisul pe care l-a prezentat. Compromisul H a devenit caduc, sunt de acord cu compromisul M, da, îl sprijinim și pe compromisul, și compromisul G. Nu există probleme majore și cred că în interesul angajaților din sectorul feroviar, vom putea trimite un bun raport către Comisia TRAN. Mulțumesc! Fe, uh, Mulțumesc. Filbanian, după aceea Thomas Mann, nu? Și apoi, nu Thomas Mann, ci Elizabeth Schroeter. Filbanian. He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the microphone with him too, but... Uh... A luat și microfonul cu el, se pare. Îmi pare rău, uh, îi țin eu locul uh, colegului meu. Eu m-am ocupat de acest pachet la Tran, alături de domnul de Bacher. Uh, am primit niște compromisuri de la domnul Darden, dar uh, cred că ar fi trebuit să ne întâlnim cu raportorii în umbră. Uh, nu s-a ținut cont de amendamente în, în compromisul, a spus deja domnul raportor acest lucru, deci eh, nu putem să le sprijinim pe toate. Pe unele, da, le vom, unele sunt de acord, dar nu cu toate, mai ales în ceea ce privește regulamentul. Cred că, eh, da, aici sunt unele probleme. Comproble, eh, compromisurile Uh, BEF, uh, JMN și ultima parte a compromisului P. Aici avem probleme, nu putem să le sprijinim. În ceea ce privește uh, compromisurile care se care merg în direcție opusă față de principiul domnului raportor, este o... nu pot fi sprijinite. Sunt unele compromisuri care Ehm, sunt unele, unele compromisuri care merg în direcția opusă direcției pe care a urmat-o Uniunea Europeană în ultimii zeci de ani și, și, în, și se opun direcției Comisiei și discuțiilor de la Comisiei noastre. Ehm, separarea poate avea efecte pozitive pentru piața feroviară, atât cât, pen, cât și pentru angajați și angajatori. Experiențele Marii Britanii și Suediei, cele două țări care au pornit pe această cale, uh, dovedesc acest lucru. În aceste două țări, ocuparea forței de muncă a crescut în sectorul feroviar. Păstrarea statu status quo-ului um, nu va fi benefică pieței feroviare și călătorii, consumatorii vor fi cei care vor avea de suferit până la urmă. Vă mulțumesc. Elizabeth Schroeter. După aceea, comisia are cuvântul. Eu Mulțumesc. Aș dori să intru uh, în amănunte în ceea ce privește fiecare dosar. Vorbim în primul rând de regulament. Am rugat ca la compromisul de acesta să nu fie redactat drept compromis, ci să fie privit ca două amendamente. Nu e un compromis, ci cele două amendamente au fost pur și simplu puse unul sub celălalt. Aș do- fi dorit mai degrabă ca cele două să fie armonizate și în ceea ce privește aportul raportorului, este o adăugire amendamentul nostru e un amendament, putem să ne punem de acord și în ceea ce privește adăugirea făcută de raportor și, din câte am înțeles, raportorul era de acord cu amendamentul nostru. Din păcate, nu am primit din partea raportorului nicio reacție la propunerea de a vota referitor la această adăugire făcută de dânsul ca adăugire. Mai departe, În ceea ce privește regulamentul, am făcut uh, niște propuneri referitor la felul în care amendamentele noastre ar fi putut să se integreze mai bine în uh, textul de ansamblu. În propunerile pe care le-am primit din partea raportorului nu se poate observa foarte clar că amendamentele noastre sunt bine integrate și mă refer aici îndeosebi la amendamentul B. Aici am venit cu propuneri de formulare și nu am primit din partea raportorului deocamdată o reacție. În ceea ce privește compromisul G, Există un punct pe care nu îl sprijinim, e vorba chiar de început. Aici am dorit să se revină la formularea inițială. Raportorul a spus că va ține cont de opinia noastră și uh, va veni în întâmpinarea noastră. Deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. Am primit doar uh, o reacție din partea colegului Bach, care uh, poate fi de acord cu propunerile noastre uh, ușor uh, modificate, după cum l-a modificat dumnealui. Sunt curioasă acum să văd ce are de zis domnul raportor. Pentru comisie, doamna Brut. Yes, thank you very much for giving me the floor, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe baza experiențelor de succes din unele state membre, Comisia a ales o abordare progresivă, echilibrată și reglementată în ceea ce privește deschiderea piețelor piețe feroviare de pasageri. Dar, până la urmă, statele membre sunt cele care hotărăsc uh, dispozițiile în acest uh, domeniu. Pentru a ne asigura că statele membre au la dispoziție angajați eh, în acest domeniu bine formați și că serviciile sunt garantate de licitații publice, precum și eh, flexibilitatea la nivelul eh, serviciilor guvernamentale. Raportorul, domnul raportor a făcut sugestii de îmbunătățire a propunerii comisiei în ceea ce privește această directivă, de pildă cooperarea sporită între gestionarii de infrastructuri, amendamentele 1 și 15, încurajarea dialogului social și a acordurilor colective, a, a, articole 4 și 5, parte, a, um, participarea partenerilor sociali în um, acordurile colective și alte amendamente care merg în aceeași direcție, 61, 65 sau 66, 67. Sunt amendamente care îmbunătățesc cadrul uh, și eficientizează piața feroviară, garantând independența gestionarilor, cum ar fi amendamentele 46 și 50 până la 53 și 57 <coughs> 54, 58 și 70. Dar amendamentele propuse de eliminare sau de, sau de eliminare a structurilor integrate este vorba, sunt problematice. Este vorba de 11, 13, 14, 49 și mai ales 56 al domnului raportor. Uh, aceste amendamente se referă la elemente cruciale ale propunerii, cum ar fi uh, definiția structurilor integrate în mod vertical, separarea conturilor, transparența financiară, reguli privind uh, conflictul de interese și autorități de gestionare, mecanisme de verificare și așa mai departe, toate sunt necesare pentru a asigura un teren echitabil tuturor părților implicate. Avem rezerve și în ceea ce privește amendamentele care propun crearea unui sistem de emitere a biletelor, dat fiind uh, diversitatea piețelor și ocrotirea independenței, libertății sistemului feroviar, precum uh, uh, și faptul că amendamentul, că Raportorul propune amendamente de compromis privind anumite subiecte care țin de uh, testul de echilibru, testele de echilibru și nevoia de respectare a acordurilor colective în sistemul feroviar, precum și uh, solicitările de raportare a Comisiei privind uh, piața muncii. Aceste amendamente ar putea fi acceptate, dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre regulament în ceea ce privește amendamentul de compromis uh, cu privire la acest regulament, suntem de acord cu sporirea transparenței procedurare, procedurale și amendamentele J și L sunt deci binevenite, care solicită consultări privind uh, proiectele de planul de transport și mai ales planurile pentru persoanele cu handicap sau persoanele vârstnice. Amendamentele, amendamentul de compromis O este iarăși unul care suntem de acord, fiindcă se introduce o clauză de reciprocitate pentru companiile care sunt deținute de persoane din țări terțe. Amendamentul de compromis Q propune includerea în raportul lui anual de la autoritățile competente o evaluare a prestației serviciilor feroviere și a utilizării, rate de utilizare a capacității, capacităților și acesta este bun. Dar, nu trebuie, dar trebuie să se evite povara administrativă excesivă pentru autoritățile naționale. Nu suntem de acord cu compromisul M și nici N, transferul obligatoriu al angajaților în cazul schimbării operatorului, precum și uh, standardele sociale și de mediu obligatorii, nu sunt binevenite. De ce? Fiindcă structura sectorului feroviar și caracteristicile pieței muncii sunt diferite de la un stat membru la altul. Iată, deci că în conformitate cu principiul subsidiarității ar trebui ca statele membre și autoritățile naționale și regionale să evalueze aceste nevoi și să hotărească care sunt măsurile de protecție necesare pentru angajați. Comisia nu dorește să restricționeze marja de manevră autoritățile competente care trebuie să poată hotărâi dacă doresc să acorde anumite părți ale contractelor mai multor companii feroviare pentru a spori concurența, așa cum se propune în uh, amendamentul de compromis P. Comisia consideră că a doua parte a amendamentului Q, care necesită, care cere comisiei să uh, facă rezumatul rapoartelor anuale de la autoritățile competente regionale și locale și să traducă aceste rezumate, aceasta ar reprezenta o povară administrativă disproporționată și nu ar fi echilibrată și nu ar fi compensată de niciun efect pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Comisia Sociale Mulțumesc. Uh, cred că uh, membrii comisiei noastre se bucură foarte mult să asculte Uh, părerea de la DG Move. Nu știu dacă este împărtățită de DG Ocupare, dar ne bucurăm foarte mult că acest text uh, a ajuns la comisia uh, noastră și s-a solicitat um, avizul Comisiei Transport și că poate să urmeze poziția raportului, care îi dau cuvântul în încheierea acestei discuții. Président, merci aux différents intervenants. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, celor care au intervenit și vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru cooperarea lor. Față de ceea ce a spus domnul Beniu, care regreta lipsa unei întâlniri a raportorilor din umbră. Probabil că aceasta a fost anulată pentru că raportorii din umbră nu erau disponibili. Și după aceea s-au făcut uh, progrese în ceea ce privește percepția față de amendamentele de compromis ale unora și altora. Și cred că, din păcate, într-adevăr, nu ne-am întâlnit, dar n-am avut probleme de conținut, un lucru care se vede foarte clar în textul de astăzi. Doamna Schroeter, față de directivă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cu sugestia dumneavoastră de a retrage acel compromis și a organiza un vot separat pe amendamentele incluse acolo. Cred că v-ați referit la compromisul D. În ceea ce privește regulamentul, ați făcut trei sugestii și, într-adevăr, sugestia că ar trebui să mai discutăm pentru a nuanța mai bine schimbarea pe care ați propus-o dumneavoastră. Cred că acest lucru se poate face în următoarele ore, fără nicio problemă, pentru a ajunge la un acord definitiv. De altfel, toate comentariile și propunerile făcute de comisie. Vreau să mulțumesc pentru această analiză detaliată a muncii noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Atunci, la acest punct de pe ordinea de zi, s-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc pe 18 noiembrie, iar Comisia de Transporturi votează pe 26 noiembrie. Trecem acum la următorul punct. Punctul 13 de pe ordinea de zi, negocieri cu Consiliul privind Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane. Doamna raportor, vă rog. Thank you, Madam Chair. Well, the... Mulțumesc, doamnă președintă. Consiliul și-a concretizat poziția mai târziu decât ne așteptam. Pe 16 octombrie a început, uh, au început negocierile, am avut uh, trei întâlniri tripartite până atunci și ne-am confruntat cu presiuni considerabile în ceea ce privește timpul pentru a ajunge la un acord. În ceea ce privește propunerile Consiliului, după cum știți, a existat o uh, minoritate care bloca ajungerea la un acord la Consiliu vis-a-vis -vis de program și vis-a-vis -vis de distribuirea de um, ajutor alimentar. Consiliul a venit cu o serie de propuneri noi, îndeosebi, în primul rând, grație Parlamentului și um, negocierilor legate de CFM. Am reușit astfel să suplimentăm fondurile cu un miliard de euro. Bugetul a fost, prin urmare, majorat înapoi la 3,5 miliarde de euro. Consiliul a venit cu propuneri de a modifica uh, inițiativa noastră. În primul rând, se dorește crearea unui program adițional care ar extinde domeniul de aplicare al fondului de ajutor, s-ar include o dimensiune de incluziune socială pentru care ar putea fi folosit acest fond, uh, pe lângă Um, ajutorul um, alimentar și asistența de bază incluse în propunerea inițială. Echipa de negociere a Parlamentului, condusă de doamna Beres, de mine și de raportorii din umbră, a analizat propunerea Consiliului. eram îngrijorați de propunerea Consiliului de a extinde domeniul de aplicare și multe din îngrijorile noastre s-au uh, axat în jurul acelor puncte problematice ridicate de altfel în discuțiile noastre. Am ajuns la concluzia că fondul prevăzut pentru persoanele cele mai defavorizate ar trebui să rămână alocat doar acestora. Consiliul a propus o alocație bugetară luând în calcul uh, suma suplimentară de un miliard de euro care urma să fie furnizată. A venit uh, cu propuneri pentru alocarea și distribuirea uh, fondului pentru ajutor alimentar. S-a afirmat că, că acele state membre care beneficiază de ajutor să atingă un prag de 3,5 miliarde. Față de principiul de parteneriat, noi am afirmat tot timpul că actorii implicați trebuie luați în calcul în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a programului fondului de ajutor ar trebui să luăm în calcul uh, lanțul alimentar, uh, să evităm generarea inutilă de deșeuri alimentare și, uh, bineînțeles, să includem considerente în ceea ce privește alimentația echilibrată și sănătoasă. Am purtat discuții cu Consiliul în cadrul cărora am afirmat că am putea lua în calcul extinderea domeniului de aplicare cu condiția ca dimensiunea de incluziune socială să fie alocată uh, doar uh, persoanelor celor mai defavorizate și să nu existe aici suprapuneri cu Fondul Social European. Credem că ar trebui să se introducă aici o clauză de salvardare. Afirmăm de asemenea că ideea creării unor uh, sinergii în ceea ce privește lanțurile locale de alimentare, evitarea creării de deșeuri alimentare să fie luat în calcul și am uh, venit cu amendamente la propunerile Consiliului pentru a ne asigura că acele principii pentru care am luptat atât de mult să fie păstrate și incluse în propunerea finală. De asemenea, în ceea ce privește propunerile Consiliului, ne-am gândit la Uh, furnizorii locali uh, de alimente. Aceștia sunt cei care furnizează ajutorul alimentar în multe state și beneficiază de o remunerație nominală. De asemenea, ar trebui să vorbim și de măsurile de tranziție. Suntem cu toții dornici ca acest program să fie demarat cât se poate de repede, fără întârzieri. Iată de ce dorim să existe măsuri cu caracter tranzitoriu pentru ca programul să poată într-adevăr fi pus în funcțiune începând din în data de 1 ianuarie, pentru ca acele state membre și acele organizații care lucrează cu persoanele cele mai defavorizate să aibă acces la finanțare începând cu data de 1 ianuarie și să nu, feră, și să nu sufere penalizări de niciun fel. După cum vă spuneam, ne confruntăm cu constrângeri de timp, facem progrese, există grupuri uh, de specialitate, grupuri tehnice care lucrează aici. Mai sunt uh, trialoguri prevăzute. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Cred că toată lumea lucrează din răsputeri pentru a ajunge la un acord. Toți raportorii din umbră colaborează pentru a gestiona propunerile pe care le primim din partea Consiliului și dorim să ajungem la un acord. Data viitorului trialog va fi cea de 28 noiembrie. Mulțumesc foarte mult! Doamna Maron Chartier dorește să intervină altcineva? După ce voi vorbi și eu. Vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc pentru că am oferit această oportunitate pentru a lua cuvântul pe această temă. Foarte uh, sincer vreau să mulțumesc doamnei Costello pentru munca pe care a făcut-o la această temă atât de importantă și pentru uh, tot ce a făcut în cadrul trialogului. Așa cum spunea doamna Costello, există un element esențial pentru noi, și anume problema socială. Așa cum este redactat textul acum, este exclusă orice fel de participare financiară a interesaților în procesul de uh, distribuție a produselor alimentare. Iar pentru aceste magazine sociale, să le spunem, e nevoie de o sumă modică și, din cele ce am aflat la fața locului, Până la urmă, diversitatea publicului care participă la astfel de activități se datorează și faptului că această sumă atât de mică îi face să se simtă mai bine. Deci, se poate foarte bine să se beneficieze de pe urma unui fond pentru persoanele cele mai defavorizate și, în același timp, să dorești să te simți în continuare util și demn. E vorba în general de tineri, de elevi, de studenți care nu vor uh, neapărat să li se dea totul și vor să contribuie în același timp. Dar, așa cum este textul la ora actuală, această posibilitate este exclusă pentru ei și asta cred că ar pune în pericol aceste magazine sociale care joacă totuși un rol esențial. Iată deci punctul în legătură cu care vreau să vorbesc și, bineînțeles, vreau să am o cerere specială și pentru măsurile de implementare. Mulțumesc, spune președinta, și eu vreau să intervin la acest punct. Așa cum spunea și doamna raportor, am redeschis uh, dezbaterile cu Consiliul și Comisia și am indicat că vom trimite Consiliului o propunere. O propunere cu trei scenarii posibile fie reluând amendamentele de la Comisia Agri și Comisia de Bugete, dar care nu fusese adoptată de cealaltă comisie, aceasta permițând ca în unele cazuri produsele distribuite prin acest program să fie facturate la nivelul de 10% din prețul valorii bunurilor respective. Un al doilea scenariu ar fi acela de a prelua dispozitivul existent în programul de astăzi și de asta, asta de fapt contrazice argumentul comisiei, pentru că din câte spune comisia e foarte greu să ai două contabilități separate în funcție de produs, dacă este vândut sau nu. Și cu toate acestea, Comisia atunci când Consiliul a inventat un program operațional paralel, a acceptat acest lucru, deci a dublat eforturile și contabilitatea, dar acum, dintr-o dată, îi se pare prea complex acest dispozitiv. Deci, pentru mine, acest argument nu ține. Și al treilea scenariu pe care îl propun, de acord cu doamna raportor, este acela de a permite ca în cadrul articolului 7 al textului să se prevadă o cerere de derogare din partea statelor membre în ceea ce privește gratuitatea produselor distribuite. pentru produsele incluse în programul operațional Food and Material Assistance. Bineînțeles, echipa de negociere, ținând cont de aceste trei scenarii, va propune Consiliului un text înaintea trialogului și a următoarelor negocieri. Iată care este situația actuală. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Nu. Dacă nu, dau din nou cuvântul raportorului. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc. Cred că, după cum spuneam, negocierile se desfășoară destul de bine cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește acest program, dar cred că este foarte important să ne asigurăm că programul și fondul la care vom ajunge în cele din urmă răspunde nevoilor oamenilor. Aceștia sunt uh, beneficiarii finali ai programului. E vorba adesea de oameni care trăiesc în situații de excluziune socială, de sărăcie extremă, dar, după cum spunea doamna Moron Chartier, asta nu înseamnă că oamenii trebuie să um, renunță la demnitatea proprie atunci când beneficiază de sprijin din cadrul acestui sistem și mi se pare un aspect foarte important. Încercăm să venim cu o serie de propuneri alternative care să conducă la o rezolvare mulțumitoare a acestei probleme. Consiliul și Comisia, după cum spunea doamna președinte, au afirmat că există puncte problematice, dar credem că le putem depăși și aceasta este sarcina noastră să depășim obstacolele și provocările care apar în calea noastră. Aș repeta spunându-vă că nu avem prea mult timp la dispoziție și este foarte, foarte important să ne punem de acord din câte am înțeles, până la sfârșitul lunii noiembrie asupra acestui program, pentru că nu există posibilitatea organizării unor trialoguri în decembrie. Este important să venim în întâmpinarea organizațiilor care se ocupă de acele persoane care depind de acest ajutor. Ei așteaptă de la noi să adoptăm acest program cât se poate de repede. Încă o dată le mulțumesc colegilor pentru încurajările și cooperarea din partea lor și sunt convinsă că vom ajunge în cele din urmă uh, să ne atingem obiectivul și vom încheia negocierile la sfârșitul lunii noiembrie. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Berry is temporarily outside the, the room because uh, she had a Mulțumesc foarte mult, doamna Bereza, și pe scurt din sală, pentru că trebuia să răspundă la un telefon. Voi, voi continua în portugheză. Punctul 14, dar dat fiind că reprezentanta comisiei nu este în sală, haideți să trecem la punctul 15, care se referă la accesul la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Raportor este domnul Filipe de Bacher, de la ALDE, dar uh, nu este prezent în sală și îl va înlocui pentru a prezenta această propunere de ra- acest proiect de raport, domnul Benion. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you. Um, uh, again. Mulțumesc. <coughs> Încă o dată, știți că domnul Dăbache nu poate fi astăzi aici. Eu voi prezenta proiectul dumnealui de aviz legat de Uh, proiectul Parlamentului referitor la acces a, um, accesul la piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Competent pe fond uh, e TRAN. Cred că uh, situația e foarte clară. Porturile oferă uh, locuri de muncă unor 3 milioane de oameni, direct și indirect. Uh, Raportorul salută propunerea Comisiei. E nevoie de legislație europeană în ceea ce privește politica portoară pentru că măsurile existente nu sunt suficiente, generând incertitudine juridică. Provocarea e să găsim un echilibru între protecție socială, viabilitate economică, între furnizorii de servicii și operatorii portuari, Raportorul uh, este mulțumit de propunerea Comisiei de a introduce uh, libertatea furnizării de servicii portoare. Acest lucru poate duce uh, la furnizarea unor servicii de mai bună calitate pentru beneficiarii finali. De asemenea, domnul raportor pune accentul asupra îmbunătățirii calității um, condițiilor de lucru pentru lucrătorii din port. Este foarte important să se asigure siguranța pentru lucrătorii în port. Legislația națională în domeniul muncii va rămâne în continuare în vigoare. Se dorește consultarea partenerilor sociali. În considerent se cere organizarea unei consultări dacă nu se ajunge la un acord până în 2016. În această consultare trebuie să fie implicați toți uh, actorii vizați. Domnul raportor uh, salută colaborarea cu raportorii din număr și speră să ajungă la un bun aviz. Avre. Mulțumesc. Domnul Bahare, contul acum. Ia vielen Dank. Mulțumesc. Cred că nu întâmpinăm probleme în ceea ce privește orientarea acestei propuneri a Comisiei. Sunt în mare parte de acord cu cele spuse de domnul eh, Benian în numele domnului de Bacher. Cred că Trebuie să ținem cont de provocările economice, de condițiile de siguranță și condițiile de muncă pentru lucrătorii în port. Sunt domenii foarte importante pentru economia europeană și Comisia a învățat din două încercări eșuate. Comisia și-a uh, îndreptat atenția înspre uh, dosarul legat de social și norme de lucru care nu sunt incluse în această propunere și vor fi abordate în cadrul dialogului social. Salut această abordare. Sperăm că acest dialog social se va concretiza într-un regulament sau într-o directivă. Nu pot decât să salut uh, colaborarea cu partenerii sociali întrebarea care apare acum, uh, nu există întrebări deocamdată pentru noi, dar uh, colegul Benia spunea, vorbea de 2016 și cred că dacă partenerii sociali nu ajung la un acord până în 2016, trebuie să uh, abordăm această întrebare încă o dată, dar la ora actuală suntem încrezători în acest dialog social în ceea ce privește considerentul 10. Cred că aici mai trebuie să lucrăm și îmi voi aduce și eu contribuția mea pentru a conferi un caracter uh, mai uh, ferm acestui articol. Aștept cu nerăbdare, oricum, cooperarea viitoare. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Am dat acum cuvântul doamnei Schröter vicepreședinte a comisiei noastre. Ja, vielen Dank. <coughs> Mulțumesc. Colegul Bach a amintit deja de primele două runde și cred că toată lumea își aduce aminte de începutul acestui dosar. Cred că trebuie să includem aici uh, dialogul social nu înțeleg foarte clar dacă vom reuși să facem acest lucru și sau dacă problema socialului, uh, dialogului social a, a fost uh, respinsă pentru că are nevoie de o cotă mai mare la vot uh, decât cea prevăzută în regulamentul de transport. Cred că trebuie să includem mai multe puncte aici în acest regulament. Pentru mine foarte importante sunt protecția muncii, Uh, și protecția muncii la locul de muncă este o problematică mult mai amplă pentru mine și um, acest dosar are o, o, un, alt, o altă, un alt rezultat la vot uh, dacă nu se ajunge la rezultatul estimat în ceea ce privește dialogul social. Dar, foarte important, Comisia a învățat că acest dosar nu poate fi comparat cu dosarele anterioare, cu dosarele prezentate anterior de Comisie și care au fost respinse de Parlament. Încă o dată, cred că trebuie să intrăm mai în amănunte și să știm că uh, la Consiliul uh, există o majoritate, depinde totul foarte mult de rezultatele dialogului social Iată de ce uh, aspectele importante care ar trebui să fie ancorate și în, în tratat ar trebui să se regăsească în acest dosar. Uh, Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Teologitis, reprezentantul Comisiei. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș vrea să felicit Comisia de Ocupare pentru munca excelentă făcută la acest raport de către raportor. Considerăm că principalele obiective ale regulamentului au fost înțelese foarte bine de Comisia dumneavoastră. Este un regulament care dorește să întărească poziția porturilor a transportului european și de aceea este o propunere care întărește procesul de redresare economică. În același timp, contribuie și la crearea de locuri de muncă. În studiul de impact am arătat cu claritate că un milion de tone de marfă suplimentară reprezintă 300.000 de, de locuri de muncă în domeniul portuar. Acesta nu este o evaluare făcută de comisie, ci de OCDE, care în raportul 2012 arată acest lucru cu claritate. Și pot să vă spun că valoarea totală economică portuară pentru porturile europene este de mai puțin de 4 milioane. De aceea dorim ca ea să crească pe viitor și pentru aceasta e nevoie de un cadru legal care să ofere certitudine de investiții și un tratament egal, pentru că aceasta este o primă condiție pentru o creștere bună. Propunerea are o abordare cu mai multe instrumente, nu cu o soluție pentru toată lumea ca în propunerea anterioară membrii Parlamentelor și-au dat seama de acest lucru. Aceasta oferă statelor membre și autorităților portuare un set de proceduri prin care pot garanta interesele tuturor reprezentanților comunitari la nivelul portuar. Și aici aș spune în special faptul că prin această propunere statele membre sunt invitate să stabilească standarde înalte de calificare a personalului și, mm, de asemenea, în domeniul uh, sănătății și siguranței la locul de muncă, așa cum s-a menționat aici. Am exclus cu foarte mare atenție chestiunile referitoare la dreptul muncii, cu excepția unui caz în care doream să garantăm drepturile pentru cei care sunt implicați într-o industrie în tranziție și acest lucru a fost recunoscut și de raportor în modificările care au fost propuse în, în uh, expunere de motive și la modificările de la articolul referitor la garantarea drepturilor sociale. După o perioadă îndelungată de negociere cu acest sector, am creat un uh, comitet pentru so dialog social care analizează două chestiuni principale. În primul rând, sănătatea și siguranța în locul muncii, care sunt esențiale, și de asemenea trainingul și calificările. Dialogul social a început deja să lucreze, am avut primele întâlniri și o altă întâlnire este prevăzută până la sfârșitul anului și mai multe pe anul 2014 și dorim să însoțim partenerii sociali în discuțiile lor. În încheiere, doamnă președintă, aș vrea să mulțumesc raportorului și membrilor Parlamentului care au luat cuvântul la această dezbatere. Este vorba aici de o atitudine pozitivă, constructivă. Salutăm majoritatea propunerilor care au fost făcute în raport și, bineînțeles, așteptăm să vedem amendamentele și lucrările acestei comisii, care, fără îndoială, vor avea o valoare adăugată pentru acest dosar și pentru ce se va întâmpla la Comisia Principală TRAN. Vă mulțumesc! Muito obrigada. Eh, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Benian pentru concluzii. Domnul Benian îl înlocuiește pe domnul raportor de Bacăr. Yes, uh, thank you for the, uh... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și Comisiei pentru comentarii. Cu toții dorim să avem o atitudine constructivă. Am să fac chiar eu câteva amendamente mici și există una sau două chestiuni minore și în propunerea Comisiei, în special, unde uh, e greu să se țină cont și de situația din Marea Britanie, unde sistemul portuar este în mâini private și autoritățile portoare în practic au probleme cu stabilirea acestei concurențe directe. E vorba de domenii foarte mici și nu vorbesc aici de relațiile de muncă ci de problema stabilirii prețurilor și alte chestiuni de acest gen. Dar, bineînțeles, aceasta înseamnă că vom pune câteva amendamente pentru că trebuie să țină cont și de modelul nostru care este foarte diferit, dar în domenii foarte concrete. Vă mulțumesc! Ehm, mulțumesc. Acum uh, o să vă anunț care sunt termenele pentru înaintarea amendamentelor. 19 noiembrie la prânz. Amendamentele vor fi discutate pe 5 decembrie iar apoi propunerile de compromis vor fi analizate pe 17 decembrie, iar votul la comisie va avea loc tot pe data de 17 decembrie. Trecem acum la... S-a întors, doamna președinte. Mulțumesc, uh, doamna vicepreședintă, pentru că mi-ați predat din nou uh, președinția și acum, iată, ne întoarcem la punctul 14. Este vorba de directiva 2010 bară 18 a UE în urma schimbării statutului departamentului Maiot. Coordonatorii mi-au uh, dat responsabilitatea asupra acestui text și este vorba de o chestiune urgentă și în același timp o chestiune de natură juridică. Pentru că teritoriul um, departamentului Maiot și-a schimbat statutul. Această schimbare intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, departamentul Maiot devenind în felul acesta o regiune ultraperiferică, deci așa numita RUP, cum se spune în franceză, după ce fusese a, un teritoriu îndepărtare de peste mări. Deci aceasta, această schimbare a statutului duce la schimbarea felului în care se aplică legislația europeană și, prin urmare, e nevoie de un acord între partenerii sociali în ceea ce privește concediul parental. Comisia făcuse o propunere pentru intrarea în vigoare a acestui text, ținând cont de textul în sine. E vorba de articolul 156 al tratatului, unde Consiliul ia notă de acordul dintre partenerii sociali, fără a fi nevoie nici măcar să se facă o consultare a Parlamentului European. Consiliul consideră că această procedură, nu în acest dosar, dar în alte dosare, ar duce la proceduri de codecizie foarte lungi. De aceea a modificat uh, temeiul juridic al propunerii Comisiei pentru a face trimitere la articolul 349 al tratatului care se referă la situații ce determină statutul regiunilor ultraperiferice. Aceasta permite Parlamentului să trateze această chestiune în regim de urgență serviciile și departamentul juridic cu ocazia primei dezbateri în legătură cu această schimbare de statut, lucru care a fost dezbătut la Comisia de Mediu, s-a considerat că această schimbare a temeiului juridic făcută de Consiliu nu era adecvată. Deci, prin urmare, nu putea fi acceptată. În mod paradoxal, Comisia de Ocupare în timp ce Consiliul schimba temeiul juridic, era consultată și, așa cum ne spune departamentul juridic, de fapt suntem consultați pentru a spune că n-ar trebui să fim consultați pentru că trebuie să ne referim la articolul 156 și toate acestea cu foarte mare rapiditate pentru a respecta acest termen de 1 ianuarie 2014. Iată de ce vă propun un text modificat pentru a restabili temeiul juridic așa cum fusese propus inițial de comisie și recunoscând în același timp faptul că există o adevărată schimbare a statutului departamentului Maiot, de acum încolo fiind o regiune ultraperiferică. periferică și uh, recunoscând deci dificultățile care vor apărea în ceea ce privește fondul social și uh, celelalte fonduri care se aplică și deci urgența este justificată. Consiliul ceruse deja un regim de urgență la ultima plenară acest lucru. Vicepreședinta noastră, doamna Schröter, respinsese această urgență și cred că se va întâmpla același lucru și la următoarea plenară, pentru că Consiliul, din motive pe care nu le înțeleg, a cerut din nou acest regim de urgență, deși Parlamentul spusese deja că nu, în octombrie. Parlamentul își luase oricum angajamentul de a reacționa foarte rapid pentru a adopta acest pachet legislativ în plenara din 2 decembrie. Deci nu înțeleg de ce Consiliul continuă cu aceste cereri față de Parlamentul European. Dar iată, așa stau lucrurile. Dorește cineva să intervină? Nu. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați și vreau să mulțumesc și doamnei Schröter pentru că la următoarea plenară să aibă aceeași intervenție pe care a avut-o și în octombrie. atunci când va apărea acest punct pe ordinea de zi. Dacă nu mai sunt comentarii, atunci termenul pentru prezentarea amendamentelor este 19 noiembrie, orele 12 doar în engleză și cu semnătură electronică. Iar votul la acest raport va avea loc pe 26 noiembrie pentru a respecta angajamentele noastre față de Consiliul și pentru a ajunge la plenară în decembrie. Am terminat deci cu acest punct. Trecem la punctul 16 și am să dau cuvântul domnului Coșa pentru a prezenta cele 20 de amendamente la raportul său și anume al șaptelea și al optulea raport intermediar al Comisiei Europene privind politica de coeziune și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul pentru că este o adevărată plăcere pentru mine să mă pronunț aici. În primul rând aș vrea să mulțumesc colegului meu Ceaba Ori și aș vrea să-i mulțumesc pentru că ultima oară m-a înlocuit aici. De atunci până acum au apărut 20 de amendamente, le-am analizat cu foarte mare atenție și am un aviz favorabil față de ansamblul acestor amendamente. Cred că toate amendamentele merg în același sens, așa că sunt uh, în general de acord cu ele. Pot să vă spun încă de pe acum că sunt convins că vom ajunge la un compromis și vom putea încheia destul de rapid lucrările. Aș vrea să fac totuși câteva comentarii. Există mai multe amendamente care seamănă și vorbesc despre aceleași categorii de persoane, dar care utilizează expresii și concepte diferite pentru a descrie aceste categorii de persoane. Și aș vrea să discutăm această chestiune cu raportorii din umbră data viitoare pentru a utiliza același limbaj. Să vedem acum care sunt amendamentele. Doamna Harkin, amendamentul 1. Aș vrea să o rog pe doamna Harkin să îmi explice ce înțelege prin diferența între țările care fac parte din program și cele care nu fac parte din program. Deci, care este această diferențiere între cele două categorii de țări? Pentru că, în rest, am înțeles uh, toate celelalte amendamente și pot să le accept fără probleme. Care este deci acest decalaj uh, între țările care fac parte din program și cele care nu fac parte din acesta? Și mai există un amendament, amendamentul doamnei Papadopoulou, care vorbește despre țări diferite și cred că aici ar fi mai potrivit să vorbim de regiuni sau de zone de teritorii din sud și din nord care se confruntă cu aproximativ aceleași probleme în ceea ce privește fondurile de coeziune. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Cine dorește să intervină? Domnul Sercas și doamna Harkin. Alejandro, te rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului Coșa pentru tot ceea ce a făcut și pentru disponibilitatea de care a dat dovadă pentru cele 10 amendamente pe care le-a prezentat colega mea. Așa că sunt convins că vom ajunge la un acord pentru textul final. Probabil că la întrebarea pe care dumneavoastră ați pus-o, probabil că și colega mea ar vorbi despre regiuni și teritorii. Și știți și dumneavoastră că există țări, sunt două țări care sunt afectate și care sunt afectate tocmai din cauza acestor programe de ajutoare. Avem acum, de exemplu, o problemă foarte mare pentru că aceste țări pot fi sancționate și ar putea chiar dispa, dispărea din fondurile structurale. Deci uh, există probleme care afectează țări întregi, nu doar regiuni sau teritorii. Și din acest punct de vedere, bineînțeles că e coerent să se vorbească despre regiuni, dar și despre țări, pentru că la momentul acesta există țări care sunt supuse anumitor restricții în politica de coeziune. Iată deci răspunsul pe care cred că l-ar da colega mea pe care o reprezint. Și, în încheiere, domnule Coșa, aș spune că generozitatea dumneavoastră n-ar trebui să vă ducă să acceptați chiar orice fel de amendamente care în mod clar depășesc nivelul nostru de competență. Doamna Isaia are amendamentele 18, 20, 24 care în mod clar pur și simplu nu pot fi acceptate pentru că depășesc competența noastră sau pur și simplu trebuie respinse pentru că e vorba de o dezbatere diferită despre energii uh, verzi și așa mai departe. Deci, acesta reprezintă o problemă pentru noi, amendamentul 18, 20 și 24 și vreau să atrag atenția și secretariatului pentru că acestea în mod clar depășesc uh, nivelul nostru de competență. Mulțumesc! Perdone, pero mi ángel de la guarda, que es mi asistente. Da, îngerul meu păzitor îmi spune că la raportul următor vom comenta aceste amendamente, nu acum. Alors, pas Todos somos humanos. Da, cu toții suntem oameni și greșim. Da, doamna Harkin, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Cosa mi a spus o întrebare foarte clare uh, referitoare la amendamentul 1 și cred că domnul Serca s-a răspuns parțial la această întrebare. Dacă analizăm raportul Comisiei, acest raport strategic, acolo se spune cu claritate că criza n-a lovit la fel sau în mod simultan statele membre se spune că statele membre, în special uh, țările din program, au probleme de cofinanțare, au probleme cu consolidarea fiscală și aceasta afectează puternic investițiile guvernamentale. Poate că nu e adecvat aici și putem dezbate acest punct. Sunt foarte deschisă, dar cred totuși că este o chestiune pe care cel puțin ar trebui să o discutăm. Și așa cum spunea și domnul Sercas, avem și această spada lui Damocles care atârnă asupra acestor state membre care pot fi sancționate. Un alt comentariu aș vrea să-l fac în legătură cu amendamentul 16 pe care l-am prezentat. Dumneavoastră vorbiți de cei care își îngrijesc uh, rudele sau membrii familiei care au dizabilități. Eu am lăsat termenul de îngrijitori în mod generic și sper să fiți de acord cu aceasta. În rest, nu am nimic de spus și sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună. Mulțumesc dacă mai sunt și alți colegi doritori să intervină. Da, foarte pe scurt. Aștept cu mare interes discuția, pentru că, bineînțeles, la ora actuală, politica de coeziune este în centrul atenției. Știm acest lucru s-ar putea să există o condiționalitate macroeconomică pentru politica de, co- de coeziune. Iată de ce este foarte important să subliniem foarte clar în acest raport că eh, coeziunea și condiționalitățile macroeconomice se exclud reciproc. Dacă vrem ca fondurile structurale să contribuie la eh, succesul eh, dezvoltării regiunilor, atunci uh, nu ar trebui să existe pericolul ca aceste fonduri să fie uh, suspendate, să fie întrerupte, să, fie, să se recurgă la sancțiuni. Trebuie să vedem unde s-au făcut progrese și unde există prea puțin sprijin din partea Uniunii Europene, unde trebuie să venim cu îmbunătățiri. Și uh, trebuie să votăm în plen în noiembrie marele pachet. Cred că în acest context se află și um, acest raport, chiar dacă într-un fel privește înapoi. Bubicu. Mulțumesc, domnul Bubico, din partea Comisiei. Mulțumesc, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă pronunț la acest dosar. Cred că toate aceste documente, raportul intermediar și raportul strategic, sunt complementare, pentru că în raportul intermediar se analizează situația, iar în raportul strategic se propun și se prezintă contribuția pe care a adus-o politica de coeziune pentru a rezolva problemele uh, care au apărut în urma crizei. E clar un lucru, că pe măsură ce se depășește recesiunea, consecințele crizei uh, nu sunt egale peste tot. Și de altfel, am analizat uh, convergența și am văzut că aceasta a scăzut din punctul de vedere al șomajului. Într-adevăr, uh, finanțele publice au fost uh, afectate și aceasta a afectat și posibilitatea de cofinanțare a autorităților locale și naționale și a scăzut și investițiile publice. Lucru care este prezentat în acest document care vine cu soluții posibile, în special pentru a asigura calitatea uh, serviciilor publice. Fondul Social European a fost foarte util în acest context și, așa cum știm, a fost un adevărat motor al creșterii și al capitalului uman a fost utilizat în mod activ în politicile din domeniul muncii. Referitor la condiționalitatea macroeconomică, o chestiune care a fost prezentată aici, poziția Comisiei este că politica uh, de coeziune obține cele mai bune rezultate dacă există un cadru macroeconomic bun. Am făcut studii de impact și am inclus și macrocondiționalitatea în propunerea noastră. Suntem deschiși pentru a răspunde îngrijorărilor dumneavoastră și am inclus și principiul proporționalității pe această temă. Vă mulțumesc! Domnul Sercas, vă rog, doreți să interveniți? Da, foarte pe scurt. Da, vreau să reacționez față de comentariile comisiei, pentru că mi se pare de-a dreptul îngrijorător ca cei care ar trebui să susțină coeziunea să um, o pună la dispoziția variabilei macroeconomice și nu invers, pentru că uh, Proporționalitatea este folosită aici doar pentru a ascunde care este pura realitate și anume proporționalitatea este folosită doar pentru a ascunde faptul că anumite teritorii nu își pot plăti și nu pot cofinanța aceste programe și că se va pierde foarte mult mai mult de 50% în urma acestui principiu. Domnule raportor, doriți să interveniți? Köszönöm că să ne a Doamna Harkin, vă rog, doar 30 de secunde. Îl susțin absolut pe domnul Sercas în tot ce a spus. Domnule Coza. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu sunt de acord cu doamna Schroeter și cu ce a spus colegul nostru Sercas pentru că, de altfel, majoritatea amendamentelor reflectă această opinie și nu este deloc întâmplător. Mulțumesc, doamnei Harkin, pentru răspunsul dat referitor la amendamentul 1. Nu reprezintă nicio problemă pentru mine. Iar în ceea ce privește amendamentul 16, repet, practic, ceea ce am spus mai devreme. Cred că ne gândim amândoi la aceeași situație, dar într-un mod oarecum diferit, așa că sunt convins că vom găsi o soluție de compromis. Aștept uh, să lucrăm împreună și să cooperăm și să găsim soluții pentru toate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc că amendamentele de compromis uh, vor fi analizate pe 25 noiembrie și Comisia Regii se va pronunța pe 23-24 ianuarie 2014. Am terminat cu acest punct și trecem acum la punctul 17, raportul David Casa, pe care nu-l văd aici în sală, dar văd că domnul Goza îl uh, va înlocui. Este vorba aici de examinarea celor 25 de amendamente la raportul din proprie inițiativă, un cadru pentru politică în domeniul climei și al energiei până în 2030. Este un aviz al comisiei noastre pentru comisiile de fond, ENVI și ITRE. Și aceasta în cadrul articolului 151. Domnule raportor, vă rog. Köszönöm szépen a szót. Kassa úr helyett az ő üz... Mulțumesc, doamnă președinte, îl înlocuiesc pe domnul Caza și am să vă transmit mesajul său. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru munca lor, în special raportorilor din umbră, și să vă mulțumesc pentru amendamente. Domnul Caza consideră că majoritatea acestor amendamente pot fi acceptate pentru că ele reprezintă aceeași opinie ca și textul raportorului. De aceea este convins că se va ajunge la compromisuri foarte bune. Dânsul a redactat deja cinci amendamente de compromis pe care le va comunica raportorilor din umbră în seara aceasta sau cel mai târziu mâine dimineață. Amendamentele 1, 2, 10, 11 și 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Acestea sunt amendamentele care vor fi acoperite de amendamentele de compromis. Cred că reprezintă un procent destul de ridicat. Referitor la amendamentele 3, 4 și 6, domnul Caza le poate accepta. Amendamentele 5, 16, 17 și 18 este oarecum de acord cu aceste amendamente, așa că va include o parte a acestor amendamente în textele de compromis. Domnul Caza se așteaptă să aibă o cooperare foarte bună cu colegii pe viitor și e convins că se va ajunge la un text echilibrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Domnul Sercas, vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Cosa pentru prezentarea pe care a făcut-o în legătură cu compromisurile pe care le vom vedea după masă și uh, pentru că vorbim acum despre raportul CASA, să nu confundăm cu raportul COSA, uh, pentru noi Amendamentele 20, 22 și 24 reprezintă probleme pentru că există niște dublări. Mulțumim domnului Coza, care ar putea să-i mulțumească domnului Caza pentru ceea ce a făcut la acest raport. Uh, clarifie în temps Bun. Uh, o să discute domnul Caza domnul Coza, o să lămurească toate lucrurile acestea. Dar gata, uh, lucrurile au pe, pe făgaș, dau acum cuvântul comisiei. Nu, nu, c'est le moment ou jamais, oui. Sau nu, da sau nu, da. Sorry. Thank you very much. Um, as you know, the Commission will uh, will try Mulțumesc foarte mult. După cum știți, Comisia va încerca să dea un răspuns până la începutul 2014, 2014 cu propuneri mai concrete privind cadrul, privind eh, cadrul energetic și climatic. Iar acest cadru va fi important. Pentru în ceea ce privește energia verde și energiile regenerabile cu rolul de a spori creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa, avem o evaluare a impactului la ora actuală, care este în desfășurare și unde se ține cont de impactul de plin. Mă bucur că faceți referire la cifra de 5 5 milioane din raportul Comisiei. La ora actuală reevaluăm efectul privind ocuparea al uh, politicilor de climă și energetice ale Uniunii Europene. Iar rezultatul acestei valori de impact este faptul că va exista o trecere um, o schimbare a acestui sector, ceea ce va afecta ocuparea forței de muncă și în alte sectoare. Iar în ceea ce privește formarea și ocuparea forței de muncă, acesta trebuie să fie, facă obiectul unor unei analize mai aprofundate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul raportor. Domnul Coza. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu pot să vă spun că o să transmit mai departe mesajele dumneavoastră domnului Caza și mă bucur că cunoaștem toate amendamentele și s-au făcut toate aceste observații. Vă mulțumesc. Terminé avec ce point de l'ordre du jour, nous examinerons les amendements de compromis le 17 pour les voter dans la foulée afin de pouvoir... Euh, Amendamentele vor fi examinate de data 17, de 17 pentru a fi uh, votate în același timp și pentru a ne putea transmite avizul la ITRE și uh, ENVI care vor uh, vota pe 19 ianuarie, înainte de a ajunge plenară în februarie. Uh, Trecem acum la punctul 11. Delegația Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale în Croația pe data de 19-20 septembrie. O delegație prezidată de domnul Ceaba Ori, unde am participat și eu, care este acum reprezentat de Edith Power pentru a ne spune, uh, da, da informații privind această misiune. Da, Nagyon röviden megpróbálom összefogni. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu succintă în ceea ce privește acest acest document. Nu eu am fost membru cel mai important al acestui grup, ci domnul Öri. Am fost însoțiți de Filip Boulon și Ruza Tomasic din partea ECR. Deci a fost un grup micuț, o, o delegație puțin numeroasă care s-a deplasat la Zagreb. primul rând, rata șomajului este 50% în rândul tinerilor. Acesta este cel mai, cea mai gravă situație în Europa. 90, 80% din tinerii croați nu au un loc de muncă adevărat, ci uh, slujbe uh, nesigure cu contract pe perioadă determinată. Croația deci așteaptă cu mare nerăbdare inițiativa pentru tineret a Uniunii Europene și toate proiectele privind tinerii uh, demarate de Uniunea Europeană, garanția pentru tineri, printre altele. În primul rând trebuie să răspundă problemei muncii la negru. S-a adoptat recent o lege în ceea ce privește lucrătorii sezonieri și situația acestor lucrători sezonieri în agricultură a fost legalizată. Dar chiar și cu această nouă lege, proporția muncii la negru este de 30%. Am vorbit cu reprezentanții societății civile care ne-au spus că era mult mai important în, în unele sectoare această rată era și mai ridicată, ajungând până la 60%. Era vorba în special de sectorul serviciilor. Croația încearcă să facă o reformă a codului muncii și va încerca să lupte, bineînțeles, și împotriva muncii la negru. O ultimă remarcă. Vizita noastră a fost un pic ciudată, pentru că, până la urmă, Croația a, se lupta cu Comisia Europeană referitor la alte chestiuni, și nu era prea mulțumită să ne primească acolo. E vorba de un ordin de detenție europeană, un mandat de arestare europeană împotriva unui șef al serviciilor secrete care a comis crime feroce și chiar cu două zile înainte de aderarea Croației s-a luat o decizie referitoare la acest mandat de arestare european și Croația a arătat că nu accepta primirea acestui mandat european, lucru care a fost, bineînțeles, dezbătut în mass media și toate acestea într-un context nu prea prietenos față de noi în Croația. Există și un proiect european în ceea ce privește aplicații informatice. E vorba de formare în domeniul informaticii pentru tineri. Sunt grupuri mici de 30-40 de persoane pentru aceste cursuri și este un proiect destul de interesant și de succes pentru tineri. Asta pentru a vă spune și câte ceva pozitiv. Deci existau proiecte interesante în Croația. Mulțumesc! Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Nu? Dacă nu, mulțumesc doamnei Bauer pentru această prezentare importantă a vizitei din uh, Croația și încheiem aici ordinea de zi pentru că la punctul 19 la diverse nimeni nu a intervenit, așa că următoarea ședință este pe 18 noiembrie. Este o ședință extraordinară la Strasburg. Va fi o ședință de vot foarte importantă, după cum bine știți, 18 noiembrie la orele 19 și după aceea 21 noiembrie avem o întâlnire comună joi dimineața cu Comisia Econ. pentru a participa la prezentarea făcută de comisarii Oli Ren și Laszlo Odor în legătură cu mecanismul de alertă și examinarea acestuia, așa cum s-a publicat un raport de către comisie ieri. Și mai avem uh, două ședințe pe 25-26 noiembrie, respectiv după masa și dimineața. Dar m-am grăbit mai înainte, pentru că la punctul 19, printre diverse, Doamna Regner dorea să prezinte o chestiune. Uh, Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doream uh, să fac observație pentru protocol că regret faptul că această întâlnire are loc în timpul uh, întâlnirilor de grup, în timpul săptămânii întâlnirilor de grup. Știu că există motive întemeiate, dar uh, săptămânile pentru grupuri ar trebui într-adevăr rezervate doar pentru activitățile grupurilor în exclusivitate. Am doream să fac această observație. Mulțumesc. Dragi colegi, înțeleg foarte bine îngrijorarea dumneavoastră, dar dacă citiți Biblia, să spun așa, a organizării muncii noastre, iată acest calendar cu care mergem cu toții peste tot, aici se vede foarte clar că această zi este o zi împărțită între comisii și grupuri. Acest lucru, în mod normal, nu creează probleme pentru că Uh, grupurile nu profită să se deplaseze aici și colo, în afara sediului oficial al instituției Parlamentului European. Așa că înțeleg foarte bine îngrijorarea dumneavoastră și sunt de acord. Îmi pare rău că nu au fost mai mulți colegi aici pentru a asista la lucrările noastre. Mulțumesc celor care au asistat și chiar au răbdat până la sfârșit, dar atunci când vom adopta calendarul uh, pentru anul următor, uh, vom avea grijă să nu se mai uh, reproducă o astfel de situație, dar oricum e clar că avem cu toții o responsabilitate în felul cum organizăm această zi și cei care se ocupă cu organizarea uh, grupurilor politice și, bineînțeles, și a comisiilor pentru că e vorba aici uh, de o chestiune care nu ține de competența mea. Vă mulțumesc oricum și ne întâlnim acum pe 19 noiembrie la Strasburg la orele 19.